prezint raportul anual uh, al Comisiei privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, lupta împotriva fra- fraudei. Sunt prezentate aici măsurile luate de către Comisie și statele membre în 2009 pentru prevenirea, detectarea și uh, eliminarea neregularităților și a fraudei. Ne oferă acest raport uh, o privire de ansamblu cu privire la toate fraudele anunțate Comisiei în 2009, inclusiv cazurile în care frauda este suspectată, uh, fraudă la adresa fondurilor europene. Raportul ne arată o îmbunătățire a situației din statele membre în ceea ce privește um, transmiterea neregularităților. Pentru prima dată, raportul prezintă o serie de recomandări cu privire la modul în care se pot îmbunătăți uh, Uh, să poate îmbunătăți utilizarea banilor contribuabililor. Raportul ne oferă o privire de ansamblu asupra măsurilor luate și rezultatelor obținute în combaterea fraudei și a neregularităților. Acest raport este însoțit de două documente de lucru ale Comisiei. Într-unul uh, sunt prezentate contribuțiile statelor membre la raport și în celălalt sunt prezentate statisticile cu privire la fraudă și neregularități. Comisia apreciază faptul că Parlamentul publică un raport, o rezoluție anuală antifraudă proprie, care se bazează pe raportul Comisiei și pe raportul anual al OLAF. În, anul, în anii trecuți, Parlamentul European a menționat o serie de domenii de interes în acest uh, în ceea ce privește combaterea fraudei. Uh, în jur de 260 de cazuri. Impactul financiar și uh, fraude suspectate au crescut însă în 2009 spre deosebire de 2008. În 2008 în jur de un miliard de euro, în 2009 un milio- 1 miliard 835 de milioane de euro. Același lucru este valabil și pentru uh, impactul financiar al uh, fraudei suspectate. În 2008 152 de milioane de euro, în 2009 aproape 280 de milioane de euro. Dacă ne uităm la sectoarele diferite, diferite, ne dăm seama că tendințele sunt uh, de asemenea diferite. Conform raportului anual, numărul de cazuri uh, raportate în, uh, în capitolul tra resurse tradiționale proprii și cheltuieli proprii a scăzut în 2009 spre deosebire de 2008. În agricultură, politica de coeziune fondurile de preaderare, a existat o creștere a numărului de cazuri uh, de nereguli, inclusiv uh, în uh, domeniul cazurilor de fraudă. Asta dintr-o serie de motivi, motive. Această creștere ne-ar putea arăta că sistemele antifraudă implementate funcționează mai bine și că sunt raportate mai multe cazuri. Pornind de la această situație, v-ați putea întreba care sunt uh, măsurile esențiale luate anul trecut pentru protejarea intereselor financiare ale UE. Măsurile cheie luate de către statele membre în 2009 pot fi găsite în anexa raportului. Printre acestea se numără amendarea legilor naționale cu privire la achizițiile publice, îmbunătățirea Uh, prevederilor penale cu privire la informarea OLAF, crearea de noi uh, organisme antifraudă, îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale, uh, proceduri de recuperare a daunelor mult mai eficiente, planuri de acțiune privind anticorupția, combaterea corupției, îmbunătățirea formării investigatorilor, îmbunătățirea măsurilor naționale pentru dezvoltarea neregulilor, acestea fiind doar câteva dintre măsurile întreprinse. După cum am spus de la bun început, Comisia a introdus pentru prima dată recomandări concrete către statele membre. Aceste recomandări vor fi evaluate sau, mă rog, implementarea lor vor fi, va fi uh, evaluată pe parcurs. Câteva dintre recomandări sunt următoarele. În ceea ce privește cheltuielile, Comisia recomandă tuturor statelor membre să utilizeze noul sistem de raportare IT a neregulilor. Acesta a îmbunătățit uh, condițiile de raportare a, generale a uh, neregulilor. Există de asemenea îmbunătățiri necesare la nivelul uh, verificărilor la fața locului. Comisia consideră de asemenea că protecția datelor, anunțarea la timp și măsurile implementate trebuie să fie îmbunătățite. În curând vom evalua implementarea acestor recomandări în statele membre, în cadrul unui birou uh, special creat. Ne dorim, practic, să creăm un mecanism de verificare care ne va permite să, să evaluăm mai bine uh, eforturile statelor membre de prevenire a fraudei la adresa intereselor financiare ale UE. În raportul din 2010 vom prezenta toate aceste evaluări. Comisia dorește să facă această propunere uh, statelor membre în timpul ce va veni. Statele membre au implementat și ele, la rândul lor, o serie de măsuri. Uh, Planul multianual uh, creat la finele anului 2009 pentru audit, pentru îmbunătățirea eforturilor de auditare. De asemenea, există un centru comun de cercetare care și-a îmbunătățit cooperarea cu state terțe și cu organizații inter- internaționale, inclusiv uh, cu ONU, pentru implementarea unui uh, program intitulat uh, Ajutor Transparent. Această in- inițiativă ne ajută să obținem informații cu privire la proiectele finanțate de comisie, de către organizațiile internaționale și de către statele membre. În concluzie, vreau să vă spun că și sistemele de control ale Comisiei au fost îmbunătățite. S-a propus deja simplificarea regulilor cu privire la fondurile structurale pe 2009 și Comisia va examina posibilitatea de simplificare a regulilor și în alte domenii. În ceea ce privește protecția intereselor naționale, eh, financiare ale Uniunii Europene pe plan internațional și aceasta a fost intensificată au fost încheiate o serie de um, acorduri internaționale și uh, acorduri multilaterale negociate în numele Uniunii Europene de către Comisie. În 2009, Comisia Europeană a negociat condițiile de implementare a Convenției ONU împotriva corupției. Comisia a fost un participant activ în uh, activitățile rețelei anticorupție create de către Consiliu în anul 2008. Uniunea Europeană a fost un lider pe plan internațional în ceea ce privește combaterea uh, fraudei fiscale. Un acord cu Liechtenstein în acest uh, domeniu a fost negociat și urmează să fie aprobat de către statele membre în cadrul Consiliului. Comisia a cerut uh, Consiliului mandatul necesar pentru uh, negocierea altor uh, astfel de tratate cu state precum Monaco, etc. De asemenea, am negociat cu uh, Ucraina un nou acord în cadrul politicii de vecinătate, un acord menit a proteja interesele financiare ale UE. În uh, acordul de asociare uh, între Uniunea Europeană și Comisia există o serie de prevederi care pot fi uh, considerate a fi bază de, pentru viitoarele negocieri cu alte acorduri ale Comisiei cu alte state. Ne interesează cooperarea și pe viitor cu Comisia pentru Control Bugetar și suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră în interesul contribuabililor europeni. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnule Șemeta, uh, doriți să vă referiți uh, acum și la punctul 15 sau o veți face mai târziu? E vorba despre descărcarea pe 2009. Aș dori să mă refer uh, la acest punct după ce avem discuția referitoare la punctul 14. Se pare că eu primisem informații diferite, spune domnul președinte, de aceea am întrebat. Atunci dăm acum cuvântul raportorului. comisar pentru prezentarea acestui raport. În ceea ce privește cheltuielile uh, și impactul financiar al abaterilor, atât cât au fost ele descoperite, se observă o dublare din 2008 până în 2009. Ne referim la toate cheltuielile, mai puțin cele directe, de la 783 de milioane la 1492,5 milioane în 2009. Cea mai mare creștere o reprezintă abaterele în cadrul politicii de coeziune, 109% din uh, abatere, reprezentând 81% din totalul abaterilor observate. Este vorba de o sumă și de o creștere considerabilă ce depășește 2%, practic 2,53% din totalul fondurilor alocate. Pe mine m-ar interesa foarte mult să știu în ce stadiu se află implementarea sistemului de gestiune a neregulilor, atât pe fiecare stat membru, cât și pe fiecare domeniu în parte. Uh, de asemenea, dacă vorbim de resurse proprii tradiționale, aș face o referire la uh, raportul special numărul unu pe 2010 legat de uh, procedurile vamale simplificate și cred că aici Comisia ar trebui să analizeze rapid efectele financiare ale acestor erori descoperite și, de asemenea, să gândească un mod prin care să readucă încrederea în operatorii economici care gestionează aceste proceduri vamale simplificate deoarece foarte multe nereguli descoperite foarte multe fraude descoperite sunt descoperite după termenul uh, legal i uh, agenii economici respectivi nu păesc nimic. este foarte important ca acetia să tie că se expun unor riscuri foarte mari i că din punct, de, din punct de vedere legal vor răspunde. a mai referi de asemenea uh, la iregularităile în ceea ce privete resursele proprii care au, fost, care au înregistrat o mică scădere faă de două mii opt însă remarcile făcute de parlament în raportul de anul trecut referitoare la controalele eficace a importurilor de televizoare i monitoare ar trebui să rămână în continuare valabile regret absena informaiilor relative la costurile suportate de statele membre pentru colectarea resurselor proprii tradiionale uh, comparate cu sumele reinute de acestea pentru a acoperi aceste costuri aa cum se cerea în raportul de anul trecut. legat de politicile structurale i de preadeziune aa cum am spus mai devreme creterea importantă a fondurilor afectate de nereguli în domeniul politicilor structurale reprezintă o adevărată sursă de îngrijorare, factorii explicativi anunțați de Comisie nu pot explica decât parțial o asemenea creștere. Și prezic un rezultat și mai negativ pentru 2000-2006 în raportul care va fi prezentat anul viitor. Legat de recuperarea sumelor ce sunt afectate de irregularități. Atât ori cât i fraudă trebuie să rămână o prioritate pentru protecia intereselor financiare ale uniunii uh, europene în acest sens apreciez informaiile furnizate de comisie în raportul pentru două mii nouă însă rata de recuperare dei mai mare decât în trecut este de doar patruzeci și patru cred că i aici este loc de o îmbunătăire mult mai mare. în concluzie după examinarea acestui raport trebuie să remarc că pe de o parte avem de a face cu o cretere a iregularităilor la nivel de state membre ale uniunii europene pe de altă parte avem uh, de a face cu o raportare mult mai bună a acestor uh, iregularităi. de aceea ar fi foarte important pentru noi să tim în ce măsură această cretere a iregularităilor se datorează unei raportări mai bune sau unor probleme din ce în ce mai mari în uh, cheltuirea uh, fondurilor, europene. Vă mulțumesc. Grazie. Apriamo la discussione. Diamo la parola all'onorevole Balcitis. Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Într-adevăr, colegul meu a spus foarte multe despre numărul abaterilor, în special în domeniile politicii de coeziune, ag- domeniul agricol, în ceea ce privește fondurile de preaderare și în ceea ce privește recuperarea daunelor. Și dacă citim raportul din 2009, avem impresia că în momentul în care vom analiza raportul din 2010, vom ajunge să ne pierdem speranța de a recupera câteva milioane care în momentul de față trec la capitolul nereguli. Ieri am fost la o audiere și uh, la acea audiere a fost prezent uh, directorul general al OLAF. În cadrul audierii am avut impresia că o serie de instituții nu au curajul de a spune motivele acestor nereguli și tocmai de aceea numărul neregulilor crește. Stimate domnule comisar, știu că domeniul dumneavoastră de responsabilitate este foarte larg și poate că aveți o viziune pentru viitor, o viziune în ceea ce privește măsurile care trebuie să fie întreprinse, astfel încât uh, uh, cele mai multe fonduri cheltuite neregulamentar au, uh, pot fi recuperate. Vă mulțumesc, doamna Gresle. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport, pentru că raportul prezintă și o serie de posibilități de îmbunătățire a sistemului. Spre exemplu, acest sistem de, de informare cu privire la abateri a fost deja implementat și numărul de, de uh, informații în acest uh, sens uh, crește foarte mult. Și acum uh, numerele, cifrele acestea mari uh, ne pun uh, următoarea problemă. E clar că trebuie să găsim o soluție pentru îmbunătățirea situației. Trebuie, în mod evident, să, să deschidem acest sistem nu doar pentru domeniul agrar, ci și pentru alte domenii. Aveți de gând să faceți lucrul acesta? Aceasta era prima mea întrebare. În al doilea rând, am observat că Secretariatul General încearcă să stabilească niște cote de fraudă. Mi-aș dori să îmi spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste cote, la aceste poten, uh, procentaje? Aveți încredere în ele? Există aici o grămadă de uh, de acronime pe care nu le înțelegem neapărat. Pentru Italia apar acolo 0,3, pentru alte state apar alte procente. Ce vor să spună aceste, aceste pro, procente? Care este de fapt semnificația lor? Pentru că mi se pare că pur și simplu se încearcă scăderea importanței acordate uh, a, cazurilor. Noi luptăm pentru politica de toleranță zero, pe de o parte, însă pe de altă parte facem lucruri care nu au nimic de a face cu această politică de toleranță zero. În momentul în care am citit acest raport, am avut impresia că se încearcă practic scăderea importanței semnificației acordate ace- acestor cote. A treia întrebare, care este implicarea OLAF în crearea acestui raport? A patra întrebare, în momentul în care vedem uh, care este situația cu recuperarea fondurilor, și aceasta este o, o temă care mă interesează profund, pentru că mi se pare că uh, dacă s-au primit fonduri Uh, neregulamentar atunci ele trebuie să fie plătite și în momentul în care îmi dau seama că acestea nu sunt uh, returnate, șansele de a le recupera sunt de asemenea scăzute între 20-30%. Prin urmare, e clar că trebuie să ne gândim cum putem să îmbunătățim rata de recuperare. Am văzut că anii, în anii trecuți s-au uh, îmbunătățit multe lucruri, însă cu toate acestea nu mi se pare că s-a făcut destul. Acesta a fost unul dintre puținele rapoarte pe care le-am citit cu atenție în vara aceasta. Am încercat să, să, com, să compar aceste date cu uh, bilanțul, cu diferitele rapoarte ale Comisiei pentru Bugete, etc. Și mi-am dat seama că uh, există acolo foarte multe uh, cifre diferite cu privire la fondurile care s au fost returnate bugetului. Prin urmare, la finele anului nu putem să, ști, uh, să știm cu siguranță care sunt fondurile care au fost într-adevăr uh, returnate. Și cu domnul s am purtat această discuție. Prin urmare, cât timp va mai continua asta? În momentul în care vedem uh, statisticele, statisticile, ne dăm seama că există state membre care au returnat fondurile 100%, precum Luxemburg. Uh, Cehia, în schimb, a, a returnat mai puțin de 8% dintre fondurile primite neregulamentare. Alte state au uh, returnat mai puțin de 5%. Deci, întrebarea mea e, ce se întâmplă cu aceste state membre? Uh, a cincea uh, întrebare. Fondurile europene nu pot fi uh, oferite tuturor. Nu putem să protejăm uh, fondurile europene atâta timp cât sistemele naționale nu funcționează bine. Ce aveți de gând să faceți pentru a obliga statele membre să își protejeze la rândul lor mai bine fondurile oferite pentru cofinanțare? Dacă ne gândim la ce se întâmplă în Bulgaria, la anunțul mafiei uh, din Bulgaria cu privire la faptul că va, va înceta a mai frauda fondurile europene, mă gândesc că aceste declarații nu sunt neapărat dintre cele mai încurajatoare și cred că pe viitor ar trebui să ne gândim și la acest subiect. Vă mulțumesc. Domnul Odi. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului comisar pentru acest raport. Am două observații de făcut. Este un raport pe tema fraudei, dar în realitate se vorbește aici de nereguli. Am spus mai devreme că ar trebui să facem uh, diferența între fraudă și eroare și cred că ar trebui să facem de asemenea diferența între neregul și fraudă. Pentru că diferența între neregul, fraudă și eroare este că există acest element al intenției în cadrul fraudei. Și spun aceasta pentru că, din punct de vedere politic, este foarte important. Putem accepta erori, anumită rata erorii, o corecție acestea, faptul că nu se aplică regulile, pentru că regulile sunt atât de complexe încât e probabil să apară nereguli, însă pentru fraudă avem toleranță zero. Cetățenii nu acceptă așa ceva. Și totuși, când citim acest raport, nu înțelegem prea bine acest lucru, care este nivelul de fraudă, pentru că acesta l-am uh, am vrea să-l cunoaștem și care este lupta împotriva fraudei, pentru că eu nu sunt convins că există destul de multă fraudă. Prin raport vedem că există multe nereguli, dar mi se pare, și spun aceasta în calitate de cetățean, de deputat uh, european, nu-mi dau seama care este problematica fraudei și nu știu dacă este bine tratată aici. Un al doilea punct, domnule comisar, uh, Aș vrea să-mi spuneți care este relația cu justiția, pentru că am vorbit ieri cu Olaful și atunci când apare frauda, ar trebui să apară o plângere realizată pe cale penală. Și vreau să vă întreb, care este rezultatul în justiție? Ce sentințe au fost date împotriva celor care au fost autorii acestor fraude? Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu există alte intervenții, dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care le-ați făcut și aș vrea să încep acum cu ultimul comentariu al domnului Odi. Este adevărat că este foarte important să facem diferența între fraudă și neregulă. Și dacă analizăm nivelul fraudei, care a fost identificat de statele membre în rapoartele lor, acesta este destul de limitat și în conformitate cu acest raport este mai scăzut decât uh, nivelul total, decât procentul uh, care a fost distribuit din fondurile europene. Însă acestea sunt uh, de natură diferită, unele au de-a face cu documentarea, încălcarea criteriilor de eligibilitate, neregularități pe care, bineînțeles, trebuie să le rezolvăm. Referitor la sistemul de management al neregulilor. Acesta este implementat pe deplin în domeniul agriculturii, și aceasta probabil că explică faptul că numărul de erori raportate și frauda raportată în acest domeniu al agriculturii este mai crescut, pentru că sistemul implementat ne permite practic să facem o raportare mult mai eficientă. Și dacă ați observat în cadrul recomandărilor, am cerut și celorlalte, de fapt tuturor statelor membre, să implementeze acest instrument în toate domeniile. În ceea ce privește coeziunea, există un nivel de nereguli destul de ridicat. Există în continuare trei state membre, Franța, Irlanda și Spania, care n-au implementat acest sistem și eu am intenția să lucrez uh, în acest sens împreună cu serviciile mele și cu aceste state membre care n-au implementat până acum sistemul. Am de gând deci să le cer să facă această implementare cât mai rapid cu putință. și aceasta pentru a putea acoperi toate domeniile de activitate unde s-au constatat uh, probleme la sistemul de management al uh, neregulilor. Referitor acum la rata de recuperare și corecțiile financiare. În curând veți putea dezbate raportul nostru referitor la conturi și Comisia a prezentat pentru prima oară o imagine foarte precisă a situației, ce se întâmplă în, această, în acest domeniu al recuperărilor. S-a prezentat situația în funcție de statele membre, deci există foarte multe informații care ne permit, practic, o analiză atentă și ne permit să reacționăm împreună cu statele membre la ceea ce se întâmplă. Sunt de acord cu dumneavoastră că situația în ceea ce privește rata de recuperare Există situații în multe state membre care ar putea fi îmbunătățite și ar trebui să se întâmple acest lucru. Iar noi încercăm, de fapt, să facem controle la fața locului, sisteme de control intern în statele membre unde au apărut aceste probleme ale irregularităților în ceea ce privește rata de recuperare. Și, de altfel, această problemă a recuperării a fost una dintre problemele cele mai importante atunci când am realizat controle la fața locului. Iar uh, statele membre vor trebui să facă uh, cele care nu au făcut astfel de controle, să le facă până la sfârșitul acestui an. În prezentarea mea am încercat să spun că ar trebui să oferim garanții suplimentare în contractele pe care le avem, la depozite, de exemplu, sau garanții de partea beneficiarilor pentru a crește și responsabilitatea beneficiarilor în ceea ce privește recuperarea fondurilor în cazul în care acestea au fost utilizate în uh, moduri uh, nepotrivite. În ceea ce privește bugetul UE, am aplicat sistemul de corecții cu foarte mare strictețe iar mandatul european în ceea ce privește corecțiile financiare este protejat. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să facem toate eforturile pentru a putea ajunge la recuperarea totală din partea acelor beneficiari care nu au respectat regulile noastre. Facem eforturi în acest sens și le vom face în continuare. În ceea ce privește Olaful la pregătirea acestui raport și implicarea sa, de fapt, Olaful este a, principalul responsabil al acestui raport PIF și s-a implicat la redactarea raportului. Olaful a coordonat de asemenea eforturile celorlalte direcții generale și servicii competente. Deci, fără îndoială, Olaful are un rol important de jucat în acest domeniu. S-a vorbit și de problema coeziunii și există mai multe motive. Unul dintre motive este că în anul 2009 am avut trei perioade în ceea ce privește coeziunea, a perioada 94-2009, 2006 și 2007-2013. Sunt trei perioade diferite iar pentru perioada 2000-2006 ne aflăm acum în faza finală a cadrului și realizăm controle ale erorilor reziduale și felul în care acestea ar putea explica creșterea irregularităților în acest domeniu. Însă, în mod general, cred că situația din domeniul fondurilor de coeziune s-a îmbunătățit în perioada în ultima perioadă, deci până în anul 2009. Un alt motiv al creșterii numărului de erori este faptul că România și Bulgaria au început să raporteze aceste irregularități în acest domeniu. Și a, acestea au un nivel destul de ridicat care a intrat în sistem și a crescut, de fapt, rata generală. Referitor la problema subraportării, am prezentat situația așa cum o avem de la statele membre și așa cum rezultă ea din uh, cercetările noastre prin uh, anchetele OLAF, de exemplu, sau prin auditurile pe care le realizează celelalte direcții generale. Prezentăm, bineînțeles, informația de care dispunem și nu suntem siguri 100% că toate irregularitățile sunt acoperite de aceast, acest raport sau că toate cazurile de fraudă sunt prezente în aceste rapoarte, dar oricum facem tot ce putem pentru a le prezenta Parlamentului și a vă aduce toată informația de care dispunem noi la momentul actual. Iată pe scurt răspunsul pe care vreau să vi-l dau la întrebările dumneavoastră, domnilor și domnilor deputați. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la punctul 15, descărcarea de gestiune pentru 2009, bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea a treia, comisia și vreau să vă dau cuvântul, domnule comisar, să faceți prezentarea. Honorable members, ladies and gentlemen, uh... Stimați deputați, doamnelor și domnilor, sunt uh, bucuros să pot să vă prezint raportul de sinteză privind uh, ceea ce am realizat în 2009 uh, și rezultatul auditului desfășurat în 2009. În primul rând, raportul de sinteză al uh, de management este un uh, instrument de răspundere extrem de important prin care Comisia își asumă nu doar răspundere politică, dar prin care și prezintă progresele înregistrate și acțiunile prevăzute pentru a îmbunătăți gestionarea fondurilor și controlul. În 2009, acest document a fost primul adoptat de noua comisie. Se um, recunoaște activitatea depusă până în acel moment și se reiterează uh, angajamentele comisiei față de acest obiectiv. Uh, se axează pe activitatea desfășurată în 2009 pentru a consolida uh, diversele etape pentru um, acest um, obiectiv și Totul se prezintă mai detaliat în raportul de activitate. Se prezintă și rezervele și acțiunile planificate. Uh, există două rezerve în uh, rapoartele de activitate pe 2009 în comparație cu 15 în 2008. 11 uh, noi rezerve au fost emise în 2009, din care 9 au fost preluate din anii anteriori. Uh, aceste nouă rezerve au uh, fost uh, bazate pe reputație și s-au legat de expunerea financiară. Cauzele principalei expuneri financiare se leagă de regulile de eligibilitate complexe pentru granturi și mai ales în anumite domenii cheie, precum cercetarea și lipsa de respect pentru regulile din achiziții publice. Rezervele inițiale au diverse motive, precum întârzierea în îndeplinirea uh, obligațiilor uh, uh, sistemului IT de informații Schengen. Toate informațiile sunt luate în considerare de serviciile vizate și gestionate la nivel central și politic. Creșterea numărului de rezerve reflectă, practic, creșterea, cuno- sensibilizarea uh, celor responsabili cu privire la nereguli și la alte aspecte uh, din gestionarea fondurilor europene. Există indicații suplimentare uh, privind faptul că rezolvăm aceste rezerve și anume preluarea unora dintre acestea din 2008 până în 2009 și reducerea numărului lor prin uh, implementarea unor planuri de acțiuni. Cât privește uh, rezultatele pozitive, șase rezerve din uh, anii anterior au putut fi eliminate. În ceea ce privește fondurile pentru Bulgaria, pentru politica regională și pentru extindere, gestionarea fondurilor în Bulgaria și România pentru Directoratul General în ceea ce privește agricultura și dezvoltarea rurală, apoi cheltuielile pentru pescuit și politici maritime, tranzacții în domeniul comunicațiilor și controle, în domeniul uh, programelor de cheltuieli uh, pentru uh, afaceri economice și monetare fac parte din acest raport. Oriunde s-a renunțat la o rezervă, raportul anual de activitate a oferit informații necesare, demonstrând faptul că problema a fost rezolvată în mod eficient la fața locului. În majoritatea cazurilor, asta înseamnă că am avut informații uh, complete și că problema a fost redusă la un nivel acceptabil și că sistemele de control au fost folosite așa cum trebuie. Comisia recunoaște faptul că îmbunătățiri suplimentare sunt încă necesare, mai ales în ceea ce privește gestionarea împărtășită și gestionarea uh, responsabilităților împărtășite ale statelor membre atunci când vine vorba despre uh, gestionarea adecvată a fondurilor europene. Pe lângă propunerea de revizuire a regulamentului financiar, propunerea dorește să clarifice răspunderile organismelor autorităților uh, care controlează și gestionează fondurile în statele membre. Va uh, fi nevoie de o declarație de uh, gestionare pentru toate cheltuielile care nu sunt gestionate în mod direct de către Comisie. Acesta va fi un pas înainte major pentru acest proces. E nevoie de un acord uh, politic uh, în legătură cu uh, cei care pot hotărâ asupra acestui, acestei propuneri legislative. Și ne gândim să implementăm această declarație de asigurare înainte de noua revizuire a regulamentului financiar. Comisia recunoaște dificultățile um, cauzate de uh, legile extrem de complexe în achiziții publice, care reprezintă prima cauză a problemelor identificate în ultimii ani. S-au făcut uh, propuneri în contextul revizuirii regulamentului uh, financiar de a reduce riscul de eroare, trecând la un sistem mai simplu de acordare a granturilor, folosind niște criterii standard și niște rate standard. S-a adoptat uh, și o comunicare cu propunere ambițioase de a simplifica gestionarea în domeniul cercetării. Datorită unor uh, norme complexe, Comisia consideră că există un risc uh, de eroare care trebuie aplicat și sub acesta ne-am dat seama că n-ar fi eficient să investim în controle. Voi reveni în fața acestei comisii pe 15 noiembrie pentru a avea un schimb de opinii detaliat în legătură cu acest concept. Oricum, vreau să subliniez deja de astăzi faptul că riscul tolerat de eroare nu reprezintă un nou prag material sau un nou nivel al erorilor pe baza unor estimări corecte a eficienței controlelor și pe baza unei evaluări atente a riscului într-un anumit uh, mediu, strategia de control ar trebui să vizeze o eficiență a costurilor prin care să acopere un nivel acceptabil de riscuri. Trebuie să fie clar faptul că atunci când se detectează o eroare, ea trebuie uh, corectată, fără niciun fel de excepții. În mai 2010, Comisia și-a prezentat prima propunere concretă pentru riscurile tolerabile de uh, eroare în domeniul energiei, transporturilor și dezvoltării rurale. În 2011 se va prezenta o propunere pentru toate domeniile, inclusiv politica de coeziune. Comisia solicită instituțiilor să examineze în manieră constructivă aceste propuneri. Stimați membri, doamnelor și domnilor, eforturile făcute în ultimii cinci ani pentru a îmbunătăți gestionarea fondurilor europene uh, au dat rezultate am identificat principalele probleme care afectează gestionarea fondurilor, atât la nivelul Comisiei cât și la nivelul statelor membre și am făcut propuneri concrete pentru a uh, sublinia că există nevoia unor îmbunătățiri semnificative în toate uh, modurile de gestionare. Însă e nevoie să mai luăm măsuri. Raportul de sinteză al Comisiei sublinează faptul că Comisia și-a consolidat sistemele interne de control și face eforturi pentru a se asigura uh, că se urmează la timp recomandările auditelor. Uh, președintele Comisiei de Audit uh, are un mandat care acoperă principalele domenii de uh, cheltuială. Practic, uh, se sensibilizează și comisarii la această problemă și e clar că asta contribuie la asumarea răspunderii de către comisie în integralitatea sa. Noul comitet de audit se va axa mai mult pe, riscurile reziduare și pe monitorizarea de follow-up. Mai mult, am solicitat auditorilor interni să verifice în cadrul tuturor serviciilor dacă aceste planuri au fost implementate așa cum trebuie și dacă acțiunile uh, luate sunt eficiente în atenuarea riscului. Consider că astfel, auditul intern poate să contribuie la obiectivul de a uh, avea uh, un raport pozitiv din partea Curții de Conturi. Comisia a luat notă de solicitarea Parlamentului în legătură cu organizarea unei conferințe interinstituționale în legătură cu actualul sistem de descărcare bugetară. Comisia e gata să organizeze un astfel de eveniment în cel de-al doilea uh, trimestru al anului viitor, probabil în aprilie. Sugerez așadar ca acest eveniment să fie folosit și pentru a uh, analiza îmbunătățirea sistemului de management eficient și aici trebuie să se ia în considerare și opiniile noastre în desemnarea programelor viitoare uh, pentru perioada financiară de după 2013. Dați-mi voie să vă spun acum câteva cuvinte în legătură cu raportul anual privind auditul intern desfășurat uh, în 2009 suntem informați în legătură cu uh, activitatea Serviciului Intern de Audit al Comisiei din 2009, în legătură cu recomandările făcute și cu acțiunile luate pe baza acestor uh, recomandări. Se include aici și o listă a auditurilor uh, finalizate de IAS în 2009 pe baza rezumatelor obținute și pe baza situațiilor din acel moment. Comisia e încântată să ia notă de faptul că um, a crescut procentul uh, recomandărilor acceptate de autoritatea de audit, să se apropie de 99% această cifră și există și un uh, um, sondaj cu rezultate bune în legătură cu contribuția uh, acestui organism la îmbunătățirea uh, managementului și sistemelor de control. Comisia salută planificarea uh, AIAS și uh, luarea în considerare a riscurilor în universul um, uh, financiar. Vorbim despre 66% din uh, obligațiile uh, bugetare uh, și uh, un procent semnificativ din obligații care vor fi îndeplinite până la sfârșitul anului. Uh, recomandările IAS pentru 2009 visează și uh, sectoare nefinanciare, continuitatea afacerilor, gestionarea riscului și tehnologiile informației. În domeniul financiar vorbim despre uh, managementul direct, achiziții, politică de coeziune, management împărtășit, relații externe și așa mai departe. În ceea ce privește chestiunile nefinanciare, Comisia s-a decis să nu accepte în totalitate recomandările sau sugestiile uh, făcute de auditorul general în ceea ce privește nevoia de descentralizare a anumitor uh, sarcini de supraveghere, pentru că Comisia consideră că actuala structură de guvernare oferă deja uh, o imagine de ansamblu a subiectelor importante și orice alocare de acest tip a unor răspunderi ar dilua, de fapt, responsabilitățile fiecărui director general general și al fiecărui serviciu în parte. În domeniul IT, Comisia consideră că progresele înregistrate în domeniile identificate de IAS reprezintă o uh, prioritate majoră. S-a stabilit și uh, un uh, grup de lucru care să ia în considerare acest subiect și care să uh, vizeze și chestiunea follow-up-ului. Serviciile Comisiei au oferit planuri de acțiune adecvate pentru a uh, urma anumite recomandări. Anumite măsuri care s-au menționat în aceste planuri de acțiune deja erau implementate, însă um, o imagine de ansamblu uh, a implementării poate fi uh, evaluată doar prin auditurile de follow-up și doar printr-o um, evaluare și monitorizare a Comisiei specializate. se iau în considerare și uh, nevoia de a uh, atenua sau a identifica riscurile în legătură cu subiecte importante. Acesta este cazul raportului de sinteză. În ceea ce privește monitorizarea implementării planurilor de acțiune redactate la nivelul serviciilor pentru a răspunde uh, la recomandările serviciului de audit intern, sunt și ele vizate. Același lucru este valabil și pentru follow-up-ul recomandărilor uh, Comisiei pentru Audit Intern. Și asta s-a făcut deja în ultimele șase luni. Cum s-a spus și până acum, în legătură cu procedura de descărcare, uh, Comisia uh, este mulțumită să remarce o evoluție pozitivă în implementarea generală. Ultimele cifre pentru recomandări importante sugerează faptul că încă există anumite defecte și că trebuie în continuare implementate planurile de acțiune. Comitetul de reglementare aduce aminte mereu serviciilor faptului, faptul că n-au făcut întotdeauna pașii necesari pentru a urma aceste recomandări și informează comisarii uh, responsabili uh, în consecință. Mulțumesc pentru atenție, sunt gata să avem o discuție. Grazie. Adesso do la parola al revisore dei conti. Mulțumesc. Dau cuvântul acum a domnului Grei din partea Comisiei pentru conturile analizate. Uh, thank you, Chair. Yes, Commissioner has presented the... Mulțumesc. S-a prezentat raportul Comisiei în ceea ce privește lucrarea, lucrările pe care le facem noi și aceasta se bazează pe raportul detaliat pe care l-am trimis în confruntate cu articolul 63. Și recomandările pe care le-am făcut, care sunt preluate în acest raport instituțional. N-am nimic de spus în acest sens, pentru că totul a fost deja trecut în acest raport și sunt dispus să răspund la întrebările pe care Parlamentul dorește să le pună. Mulțumesc. Domnul Ceați Marcachis are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc comisarului Șemeta și domnului Gray pentru uh, intervențiile lor. Trebuie să clarificăm lucrurile. Uh, slăbiciune a rapoartelor an- anuale este legată de faptul că aceste rapoarte sunt uh, făcute de fiecare directorat în, gene- în uh, general în parte. Deci mai avem mult de uh, multă cale de bătut până să obținem o, un raport general al comisiei. În momentul de față avem rapoarte ale diferitelor uh, directorate generale uh, care sunt, bineînțeles, foarte colorate. Nu avem de-a face cu un auditor general care, într-o manieră centralizată, compilează raportul, ci dumneavoastră compilați practic rapoartele tuturor directoratelor generale. Prin urmare, se pune întrebare, întrebarea cine controlează directoratele generale. Pentru că în procedura Uh, ce urmează, colegiul, per ansamblu, adoptă fiecare raport individual în parte. Avem de aici, aici de-a face cu o lipsă de asumare a responsabilității, pentru că nici unul dintre comisari nu uh, cercetează raportul directoratului său general. Uh, vă întreb dacă așa stau uh, lucrurile sau nu. Uh, Vă, vă, practic, uh, suntem într-un uh, continuu proces de învățare. În, uh, spre exemplu, un raport la pagina 5 într-un tabel se scrie cum procedați. Comisia spune acolo că va încerca să îmbunătățească pe parcurs raportul anual, care este considerat a fi principalul document de responsabilizare a DG-urilor. De asemenea, Comisia a cerut DG Buget uh, și celorlaltor directorate generale să ofere rapoarte generale și, de asemenea, ghiduri, manuale cu privire la compilarea rapoartelor S-a cerut de asemenea tuturor uh, șefilor de departament să sprijine toate măsurile prezent, uh, propuse pentru îmbunătățirea rapoartelor anuale. Acest apel ne arată că vă aflați în cursul unui proces de îmbunătățire a situației. Însă, din punctul meu de vedere, acest proces de învățare durează de ceva vreme încoace, lucru care mă uimește. Uh, deja ar fi trebuit să vă rezolvați problemele, însă se pare că nu ați făcut-o. Și, uh, de asemenea, uh, pornind de la această situație, uh, se ridică mai multe întrebări. Prima întrebare, de ce maniera dumneavoastră de verificare este total diferită de cea a curții de conturi? A doua întrebare, este vorba despre rezervele menționate de domnul comisar. Domnul comisar a spus că din 2008 până în 2009 a existat o creștere de la 15 la 20 de rezerve. Așadar, dacă în 2008 am avut 15 rezerve din partea directorilor generali, în 2009 avem 20 de astfel de rezerve. Asta înseamnă că luați în serios auditul intern, lucru lăudabil. Însă, nu înțeleg Uh, momentul în care primiți, uh, renunțați la această rezervă? Care este pragul ce trebuie să fie atins? În raportul dumneavoastră, domnule comisar, spuneți că se renunță la rezerve în momentul în care există o motivație uh, corectă. Ce înțelegeți dumneavoastră prin corect, justificat? Pentru că discutăm aici de ceva vreme despre toleranța zero. Uh, prin urmare, Comisia ridică plafonul și eu sunt interesată de modul în care pe plan intern uh, înțelegeți ridicarea, creșterea plafonului. Când creșteți bar, uh, barometrul, plafonul? Pentru că această, această, acest răspuns este esențial pentru că sunt interesat de mod, momentul în care întregul raport al unui directorat general poate fi uh, pus sub semnul întrebării. Și încă o întrebare în ceea ce privește influența statelor membre mari. Spuneați, domnule comisar, că vă aflați într-un continuu proces, încercați să stimulați statele membre să colaboreze mai bine. Cred că Parlamentul European este perfect, garantul perfect al uh, solidarității în acest sens. Însă vă întreb în ce măsură influența statelor membre reușesc să exercite o presiune mare în momentul în care vine vorba despre posturi interne. Uh, un exemplu, Franța și uh, agricultura, domeniul agrar. Sunt interesat dacă directorul uh, general în uh, domeniul agriculturii, un francez, demarează aceste proceduri de verificare cu aceeași vervă și vis-a-vis de Franța. Pentru că știm că în Franța importanța plăților este foarte, efectuării plăților este foarte mare. Uh, am înțeles că există o presiune exercitată de statele membre în ceea ce privește corectitudinea acestor verificări și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră în acest sens. Dacă ne uităm la rezerve, ne dăm seama că există astfel de rezerve continue în multe dintre domeniile menționate. Spre exemplu, în, uh, ca, între 2005 și până în 2007, la Ajax Grecia, a existat o rezervă continuă. În 2009 mai apare ceva și anume uh, la postul uh, cheltuieli uh, pentru dezvoltarea rurală și acolo apare o rezervă. Acum trecem de la subvenționarea agricultorilor la subvenționarea dezvoltării rurale și Ajax Uh, nu mai este la fel de important aici. Avem aici măsuri uh, similare celor de la politica regională, uh, politica de dezvoltare. Și vă întreb acum dacă vă veți schimba modul de verificare, pornind de la aceste schimbări din domeniul politicii agrare. Bineînțeles, această discuție o vom purta și cu comisarul Cioloș. Dar aș vrea să vă întreb cum procedați în acest uh, caz. Pentru că, uh, de altfel, uh, menționați că există o rezervă în acest sens și pentru 2009. Avem nevoie de, de răspunsuri concrete în acest sens. Acum o întrebare adresată domnului Grey. Sunteți de acord cu mine că nu există un control final central al rapoartelor directoratelor generale? Sunteți de acord cu mine că nimeni nu își asumă într-adevăr responsabilitatea pentru aceste rapoarte? care ar fi, după dumneavoastră, instrumentul eficient de control? Pentru că, în momentul de față, nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Nu domnul comisar Șemeta uh, semnează acolo, ci colegiul comisarilor uh, uh, semnează și vorbim despre, practic, o neasumare generală a uh, a responsabilităților. Cam atât am avut să, să vă spun. Vă mulțumesc. Urmează domnul Ivan. Doar o intervenție foarte scurtă aș vrea să am. În primul rând vreau să mulțumesc din nou domnului raportor, domnului Katzmarkakis pentru raport. Sunt câteva probleme aici și, deși sunt relativ mulțumit de realizările Comisiei în materie de gestiune pentru 2009, nu se simte același entuziasm și la nivelul statelor membre în ceea ce privește gestiunea fondurilor europene, iar aici pot fi mai multe cauze. Pe de o parte, rândurile foarte dese de modificări ale uh, regulamentelor de eligibilitate, Ehm, ceea ce face să avem de a face cu uh, metodologii foarte complexe i foarte diverse i uh, de asemenea modificări care nu sunt definitive. toi sunt contieni că urmează alte modificări în, scurt, timp foarte scurt uh, atât la nivel de uniune europeană cât i la nivel naional. cred că o simplificare i o transparenă mai mare a acestor reguli de eligibilitate ar ajuta i administraiile naionale i regionale să gestioneze fondurile dar i potenialii beneficiari ai acestor fonduri să prindă curaj să le acceseze mai uor. Uh, tim foarte bine că un funcionar din aparatele naionale de gestionare a fondurilor europene au un evantai foarte mare de uh, reguli diverse astfel încât uh, apar foarte mari întârzieri i există un efect de lentoare a procesului dar inevitabil apar i foarte multe erori. Uh, mai apare o problemă foarte mare pe care trebuie să o ridicăm cea a achiziiilor publice nu numai nereguli uh, în uh, acestora nu, nu numai regulile acestora suferă de complexitate foarte mare dar mai conin i un număr mare de cazuri excepionale i de alte derogări care aduc în plus, uh, care în plus de asta se, se modifică foarte des. Modificările foarte des apar nu numai la nivel de Uniune, de Comisie, dar apar și la nivel național. În cazul României sunt foarte multe reguli de eligibilitate care se modifică în timpul uh, jocului. Se, se dă un caiet de sarcini și în timpul uh, sau înainte de evaluare apar noi criterii uh, uh, de, evaluare și de eligibilitate, ceea ce scoate din competiție mulți posibili beneficiari. Aici Comisia ar trebui să fie mult mai, mai dură cu administrațiile naționale pentru că schimbarea regulilor jocului în timpul jocului scoate posibili beneficiari și avantajează pe alții și nu este un uh, proces uh, nevinovat sau uh, este un proces de multe ori politic, se tie dinainte cine trebuie avantajat și eu zic că astfel de nereguli trebuie stopate. Înainte de a încheia, a dori să știu dacă aveți informații privind evoluțiile relative la remedierea deficienelor deficiențelor observate în cadrul iax urilor pentru Bulgaria și România, i care este poziia comisiei acest, din acest punct de vedere dacă există uh, eventuale sanciuni care sunt luate în calcul. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Gres. Doamna Gresle, vă mulțumesc. Am un sentiment de, de deja vu citind aceste rapoarte. Aceste rapoarte cu toate urmează o anumită logică. Dați-mi voie să pun două întrebări. În ceea ce privește IAS. Pe de o parte, facilitatea Schengen. Aș vrea să știu uh, Uh, care este situația în ceea ce privește facilitatea Schengen în momentul de față? La ultima descărcare de gestiune, Parlamentul European a avut uh, o serie de obiecții în acest sens. În, domeniul, uh, în documentul de lucru al Comisiei, uh, observăm uh, câteva detalii cu privire la acestea, însă nu suficiente. Ne dăm seama că e vorba aici despre gestiune comună și noi nu avem nimic de a face cu ea. Dar dacă ne uităm la responsabilități, uh, situația se schimbă. Prin urmare, îl, urme, îl întreb pe domnul Gray ce vom face în acest domeniu. Să înțeleg că acest punct uh, dispare de pe ordinea noastră de zi? Înțeleg că Comisia lucrează fără să se ascundă în spatele statelor membre și tocmai de aceea întrebarea mea. Și a doua întrebare, auditul privind ABAC. Domnul uh, Gray este acuzat de un, de un posibil uh, conflict de interese. Care este părerea dumneavoastră, domnule Gray, cu privire la această temă? Urmează domnul comisar Șemeta. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile și observațiile dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să subliniez aici că avem în față două rapoarte. În primul rând, un raport de audit al auditorului general și cel de-al doilea este raportul anual de activitate. Deci, în raportul de sinteză prezentăm un rezumat al uh, raportului anual de activități al directorului general și, uh, de asemenea, contabilitatea directorului general. Și, de asemenea, pentru a semna o declarație de asigurare, acel DAS, fiecare director general trebuie să țină cont de informațiile disponibile și uh, trebuie să dispună de capacități de audit în fiecare directorat general și audituri care să fie făcută de sistemul intern de audit al Comisiei. Toate rezultatele trebuie analizate și, de altfel, este foarte important ca această responsabilitate să aparțină până la urmă directorului general pentru că, de exemplu, în urmă cu câțiva ani, principala problemă la comisie era că nimeni nu era responsabil. Acum putem spune cu claritate cine este responsabil, și anume directorul general al fiecarei direcții, care este responsabil de domeniul de activitate pe care îl gestionează. Deci, iată un rezultat pe care l-am avut în ultimii ani și cred că trebuie să, să continuăm și să întărim acest uh, sistem de gestionare la care am ajuns. În ceea ce privește sistemul de auditare general al Comisiei, serviciile noastre realizează audituri, audituri în direcțiile generale și, de asemenea, pe chestiuni uh, între diversele direcții generale și fac recomandări directorilor generali, recomandări de care trebuie să se țină cont de către serviciile competente. Probabil că domnul Brian Gray va intra în detaliu asupra acestei chestiuni mai concrete. În ceea ce privește eliminarea rezervelor, este un element esențial în sistemul de gestiune. După cum știți, dacă un director general are o rezervă, atunci acest director general trebuie să prezinte imediat un plan de acțiune pentru a spune cum va rezolva problema pe care a identificat-o. problemă identificată în mod normal în raportul anual de activități și este responsabilitatea directorului general să mențină rezerva pe următoarea perioadă sau să o elimine în funcție de implementarea planului de acțiuni pe care l-a elaborat. Dar el este cel care trebuie să facă această evaluare până la urmă, să evalueze dacă planul de acțiune implementat a funcționat și pe baza rezultatelor obținute și a eliminării sau nu a celor rezerve, rezerva poate fi eliminată. Referitor acum la influența exercitată de statele membre. Statele membre, indiferent că sunt mari sau mici, statele membre pe care le-ați menționat dumneavoastră, de fapt, încearcă să ajungă la o gestiune mai bună a fondurilor europene. Și este vorba aici exact de acele state membre care sunt mai interesate de fondurile europene, care au interesul să facă o gestiune bună a acestor fonduri. Deci interesul este foarte mare pentru a îmbunătăți gestiunea acestor fonduri. Au existat de asemenea întrebări referitoare la o simplificare și s-au făcut comentarii spunând că nu s-a făcut îndeajuns în domeniul simplificării. Am prezentat o astfel de propunere în vederea simplificării în domeniul coeziunii, în domeniul de cercetare. Am făcut de asemenea propuneri pentru a obține o serie de simplificări în revizuirea trianuală a perspectivei financiare și aici suntem de acord cu conceptul principal și anume că cu cât sunt mai simple regulile, cu atât mai ușor pentru beneficiari să îndeplinească criteriile de eligibilitate. Iată de ce vom face o comunicare în cursul acestui an asupra unor simplificări posibile și a analizei pe care o facem noi și a rezultatelor acestei analize pentru a vedea ce alte simplificări se pot face pentru următoarea perioadă de programări. Acum începem acest proces și este foarte important să analizăm dinainte ce reguli pot fi simplificate pentru viitoarea legislație pe care o pregătim pe următoarea perioadă financiară. În ceea ce privește regulile de achiziții publice, au existat mai multe comentarii. Într-adevăr, sunt de acord, e vorba de reguli foarte complexe. Încercăm să găsim soluții pentru a simplifica aceste reguli și vom prezenta câteva sugestii în comunicarea pe care am menționat-o mai devreme. Concerning uh, Ajax in uh, Bulgaria. În ceea ce privește Ajax în România și Bulgaria, am analizat felul în care Ajax funcționează și ambele țări trebuie să dezvolte un plan de acțiune pentru a vedea cum se poate îmbunătăți situația. Aceste acțiuni, în conformitate cu Direcția Generală de Agricultură, vor fi implementate de Bulgaria și România. DG Agri a inclus rezervele în raportul de activități pe anul 2009 în legătură cu deficiențe grave pentru cele două țări. Trecem acum la sistemul de informații Schengen. Aceasta este o problemă pe care o avem de mult timp, din păcate, din păcate, sistemul nu funcționează încă foarte bine. Ce a făcut Comisia până acum? Am îmbunătățit um, sistemul de monitorizare pentru cei care oferă servicii IT, am făcut o restructurare a direcțiilor generale implicate, cum ar fi Consiliul uh, de Management IT și Sistemul de Preferințe pentru uh, firmele de consultanță, iar în cazul întârzierilor se vor aplica sancțiuni pentru cei care au provocat aceste întârzieri. Bineînțeles, aceasta nu garantează că nu vor mai exista întârzieri, în acest în domeniu. Dar oricum, ultimele teste făcute asupra sistemului general și a stabilității acestea au fost pozitive și uh, nu avem semnale în sens negativ. Deci sper că până la urmă sistemul va fi implementat. Și acum am să dau cuvântul domnului Brian Gray pentru a oferi posibilitatea de a face comentarii. Mulțumesc, domnule comisar. Principala întrebare a raportorului se referea la controlul esențial al Comisiei. Aceasta este responsabilitatea sistemului intern de audit și a standardelor stabilite să vadă care este sistemul de guvernanță și sistemul de riscuri pentru Comisie. Așa că am analizat foarte mult această relație între responsabilitatea personală a directorilor generali și erorile care apar și aceasta se reflectă în raportul nostru care este adoptat până la urmă de comisie. Am analizat acest proces în anul 2006 am avut mai multe comentarii pe marginea lui și secretarul general și celelalte persoane implicate au prezentat un plan de acțiune pentru a îmbunătăți sistemul de redactare și până la urmă am fost mulțumiți de măsurile care au fost luate și felul în care instituțiile analizează raportul anual și îl prezintă în raportul general de activități, cred că este destul de satisfăcător. Însă nu ne uităm numai la proces, și, ci și la ce uh, fac până la urmă directorii general și dacă sistemele de audit sunt destul de solide directorii generali, atunci când fac rapoartele de activitate, trebuie să spună pe ce se bazează atunci când fac o declarație de asigurare. Aceasta se bazează în primul rând pe IAS-ul intern pentru departamentul lui. Este acest departament uh, al auditului intern care semnează pentru fiecare direcție generală și Nu este vorba deci doar de responsabilitatea doar a directorului general, ci și alte servicii competente din direcția generală care semnează împreună cu directorul general și aceasta dă mai mare credibilitate procesului. Dacă am spus că procesul s-a îmbunătățit, de fapt, IAS-ul încearcă să vadă dacă aceste elemente principale sunt bine prezentate și din punctul de vedere al managementului riscului și a utilizării fondurilor. Analizăm și procesul prin care se elaborează acest raport, pentru că aceasta nu înseamnă doar să punem cap la cap toate rapoartele pe care le avem, Există o întâlnire cu secretarul general, cu directorii general și noi suntem prezenți acolo, IAS-ul, pentru a vedea care sunt dificultățile pe care le avem referitor la rezervele care au fost propuse. Deci există un proces întreg de control al calității înainte de a elabora acest raport de activități anuale. Atunci atunci când colegiul trebuie să adopte acest raport, există un mecanism pe care IAS-ul l-a analizat și pe care îl considerăm a fi foarte bun. Dacă responsabilizăm fiecare direcție generală, trebuie să fim atenți să nu deresponsabilizăm anumite părți și în același timp trebuie să avem un nivel de credibilitate pentru instituții în ansamblul său. Deci, vedeți, în raportul nostru, care tocmai a fost prezentat de domnul comisar, arătăm care sunt slăbiciunile sau, mai bine zis, riscurile a acestei uh, responsabilități delegate și punem accentul, în special în raportul 2009, pe continuitatea managementului, a evaluarea riscului, felul în care fiecare serviciu aplică recomandările stabilite de comisie pentru managementul riscului și spunem că e nevoie de o îmbunătățire a coordonării la nivel central, însă asta nu înseamnă că nivelul central trebuie să preia controlul sau să-și asume toată responsabilitatea. Trebuie doar să coordoneze în mod inteligent, să se asigure că fiecare direcție generală știe ce trebuie să facă, că există îndrumări și că sunt susținute acestea. Acest punct este foarte important. Există însă câteva elemente importante, cum ar fi serviciul de IT. Dacă fiecare direcție generală își creează propriul său sistem fără să știe ce se întâmplă în celelalte direcții generale, există un pericol de scădere al eficienței. Acest lucru este remarcat în raportul nostru. Există un grup de lucru care se dedică la acest lucru și, de asemenea, managementul de risc la nivelul instituțiilor pe ansamblu. Și aici secretarul general are un plan de acțiune de îmbunătățire. Deci, Sistemul care există la ora actuală nu ar trebui să fie schimbat, el poate fi îmbunătățit și încercăm să vedem cum putem face propuneri de ameliorare a situației. Așa cum s-a spus, 99% din recomandările noastre sunt urmate de planuri de acțiune credibile și bune. Referitor la comentariile făcute de doamna Gressler. Am văzut că Direcția Generală făcea deja un lucru foarte bun în legătură cu ce se detectase în România și Bulgaria și până la urmă, de fapt, s-au suspendat plățile. E adevărat, exista un proces foarte lent de implementare, dar sistemul GLS își făcea treaba. Și a făcut ca cele două țări să le tragă la răspundere astfel încât cele două țări să-și cheltuiască banii în mod credibil. Și GLS-ul a venit cu un plan de acțiune foarte credibil. Am avut de asemenea un sistem de auditare la un an după ce acțiunile vor fi terminate. În rezultate, nu sunt uh, cu adevărat nepărtinitor. Dar oricum, cred că rezultatele sunt destul de bune. Pentru IAS există două aspecte în ceea ce privește ABAC. Mă scuzați. Am lucrat cu colegii mei să văd dacă aceste recomandări au fost implementate de celelalte servicii, iar la auditul ABAC nu am lucrat eu, ci colegii mei au făcut acest audit fără mine și au prezentat rezultatele Comitetului de Evaluare al auditului. Și după un an, cred că elementele referitoare la conflictul de interese ar fi trebuit să dispară. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ceații Marcasiți! Vreau să le mulțumesc uh, domnului comisar și domnului Grey pentru aceste intervenții foarte complexe știu că există un mecanism, însă dumneavoastră îl numiți mecanism solid. Eu aș spune că este un mecanism care funcționează bine. Dacă este sau nu solid, asta rămâne de văzut. Dumneavoastră, domnule Gray, spuneați că aceste audituri au loc la nivel intern, în direcțiile generale. Și toată lumea știe că în momentul în care se face o evaluare într-o clasă, atunci uh, întreaga procedură este internă. Prin urmare, există o atitudine favorabilă vis-a-vis de respectiva direcțiune generală. Dacă am avea un audit extern, situația ar fi uh, diferită. Un audit extern, spre exemplu, demarat de către Curtea de Conturi. Nu aș spune neapărat că există o influență negativă acolo, însă dacă e să ne gândim la nivelul psihologic, situația se schimbă pentru că auditul este demarat de proprii oameni. Nu să spuneați că stăm cu toții la o masă și discutăm. Da, recunosc lucrul acesta, însă asta nu înseamnă că ceea ce demarați dumneavoastră este un audit central. Spuneați de asemenea că există puține teme care sunt uh, auditate intersectorial. Prin urmare, Parlamentul European trebuie să continue a analiza cu atenție situația. Sunt încântat de faptul uh, că sunt păreți foarte deschis. De fapt, uh, domnul comisar Șemeta nu este responsabil pentru, uh, nu a fost cel care a generat acest mecanism, însă în momentul de față este responsabil pentru el și trebuie să-l implementeze. Deci trebuie să înțelegem faptul că uh, rata de eroare din, din auditul intern trebuie să fie îmbunătățit și vom face asta în cursul colaborării noastre fructuoase. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! O observație pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul Markakis și am senzația că nu ne referim aici și la controlul democratic al Parlamentului, pentru că noi am, cerit, am cerut un audit intern și acest lucru se face în orice organizație care este cât de cât responsabilă și aceasta trebuie să fie chiar și mai exigentă decât un audit extern care se plătește în mod normal. Și știm că a, mulți a, din cei care au făcut a, audituri externe au contribuit practic la criza actuală în care suntem acum. Deci nu înseamnă neapărat că un audit dacă este intern e prost. Cred că este vorba de un control al Parlamentului și ar trebui numai ca acele două sisteme de audit să răspundă cerințelor pe care le avem și sper că așa se întâmplă. Mulțumesc! Dovremmo, ringraziamo il commissario Semeta, ringraziamo il signor... Vă mulțumim, vă mulțumim domnule comisar Șemeta, vă mulțumim domnule Crei și acum trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Domnul Schilakakis a cerut să își uh, prezinte raportul înainte de finele ședinței de dimineață. Prin urmare, uh, vom trece la punctul, de, uh, punctul 18 de pe ordinea de zi. Îi dăm acum uh, cuvântul domnului raportor, domnul Deutsch. Punctul 16, dacă vă amintiți, a fost amânat. Prin urmare, domnule Deutsch, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Av- avizul care se of- este prezentat, vă este prezentat, se referă la activitățile externe ale Băncii Europene de Investiții. Uh, pierderile rezultate din aceste activități a, trebuie să facă obiectul garanției Uniunii Europene. Aceasta este tema avizului nostru, iar în textul pe care îl aveți în față veți găsi și recomandările mele la, pe această temă. După cum știți, Garanția bugetară oferită băncii europene de investiții oferă, reprezintă practic o garanție oferită acestei bănci în special când vine vorba de acțiunile întreprinse în state terțe care au dificultăți în a accesa credite pe piețe. Există o limitare, o, un plafon cu privire la, pri, la nivelul uh, creditelor. Acest uh, plafon este do, de 25,8 miliarde de euro. Există o listă de state membre, iar în perspectivele financiare curente s-a luat uh, o decizie cu privire la o nouă rezoluție privind mandatul. Această rezoluție se va acoperi toate punctele, toate finanțările acordate între 2007 și 2013 și există noi elemente în acest mandat, dați-mi voie să vă enumăr câteva. Vor fi activate mandate opționale în valoare de 2 miliarde pentru schimbările climatice, Obiectivele regionale vor fi uh, înlocuite de obiective orizontale, generale, precum schimbările climatice, infrastructura socială, IMM-uri și îmbunătățirea activității acestora, sprijinirea activității acestora. Comisia, în consultare cu uh, SAE, va crea uh, ghiduri de operare pentru fiecare regiune în parte regiune relevantă. De asemenea, dorim să întărim capacitatea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene și va exista o monitorizare a acestora. Trebuie să punem mai mult accent pe sănătate, educație, gestionarea apelor, canalizarea, transportul durabil, ameliorarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la aceste obiective. Și nu în ultimul rând, activăm mandatul extern al BEI pentru Islanda, Belarus, Libia și Cambodgia. Amendamentele noastre au avut obiectivul de a îmbunătăți, a întări Uh, funcțiile de control bugetar din mandat. Trebuie să îmbunătățim transparența și tocmai în acest sens propunem ca fiecare raport legat de activitatea BEI să fie prezentat Parlamentului European de asemenea. În al doilea rând, proiectele uh, finanțate prin intermediul acestei garanții uh, a Uniunii Europene ar trebui să rapo- raporteze efectele implementărilor. De asemenea, Curtea de conturi ar trebui să aibă o autoritate de control asupra uh, proiectelor finanțate prin aceste instrumente. Avem cinci amendamente care se concentrează pe cele trei priori priorități. Priorități pe care de altfel le-am menționat, prin urmare nu, nu mă voi mai referi la ele. Vom reuși în curând să obținem un text final al, o, pentru aviz. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, ajutorului primit uh, din partea experților de la Comisie și de la BEI. Vă mulțumim. Există comentarii cu privire la acest punct? Nu, se pare că nu. Prin urmare, trecem la raportul uh, 3 din 2010 al Curții de Conturi Europene, numărul 2 de fapt, privind uh, privind uh, evaluările de impact în cadrul instituțiilor UE. Domnul Olbricht are cuvântul. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, în documentul de lucru aflat în fața membrilor comisiei, ca raportor m-am referit la raportul special al Curții Europene de Conturi, intitulat uh, Evaluările de impact în instituțiile Uniunii Europene. Susțin uh, ele luarea de decizii? Semnul întrebării. Acest uh, raport se referă la analiza evaluărilor de impact și, în același timp, raportul meu um, se referă la metodele prin care se poate folosi acest instrument, cum este el implementat și care sunt efectele evaluării de impact. Aș dori să subliniez faptul că în um, raportul său, uh, Curtea Europeană de Conturi spune că propunerile legislative ale Comisiei sunt însoțite de evaluări de impact. Însă aceste evaluări de impact se leagă de propunerile înaintate de comisie. Și atunci fiecare propunere practic va fi corectată, amendată pe baza unor propuneri înaintate de Consiliu sau de Parlament. Prin urmare, textul modificat nu face obiectul evaluărilor de impact. Și aici rezide diferența. Curtea, în raportul său, spune faptul că Consiliul și Parlamentul European vin fiecare cu uh, propria evaluare de impact, dar datele aflate la dispoziția uh, curții spun că asta s-a întâmplat uh, doar în situații uh, izolate, foarte rar. În principiu, așadar, evaluările de impact uh, sunt un instrument extrem de eficient, însă nu sunt folosite prea des. Și dacă totuși sunt folosite, atunci uh, sunt folosite doar la prima etapă a procesului legislativ. Prin urmare, aș dori să mă concentrez uh, pe recomandările și concluziile raportului Curții Europene de Conturi. Sugerez așadar ca comisia noastră să susțină aceste recomandări. Primul uh, aspect se leagă de noi uh, negocieri cu privire la noile acorduri interinstituționale. În acest context, noi ar trebui să redefinim sau să regândim domeniul de aplicare și uh, analiza evaluărilor de impact. În acest acord, în versiunea sa actuală, acest lucru există, însă practica sugerează că ar trebui să ne schimbăm uh, modul de a acționa. Și eu aș dori să susțin acest uh, punct de vedere. Evaluările de impact ar trebui să însoțească procese legislative la fiecare moment. adică atunci când Comisia elaborează inițial propunerea, iar apoi există amendamente ale Consiliului și Parlamentului, ar trebui să modificăm și ar trebui să avem și alte uh, evaluări de impact pentru a uh, vedea ce riscuri uh, presupun acele amendamente aduse textului inițial. În principiu, aici mă refer la evaluări de impact repetate ca să existe un, o verificare și pentru a uh, ști exact ce consecințe există. Pentru Parlament, cred că acest lucru este foarte important. A trebuit să fim foarte conștienți de toate schimbările pe care le introducem. Am putea să ne întrebăm dacă nu cumva această nouă evaluare de impact ar trebui să fie introdusă de comisie uh, sau dacă nu cumva Parlamentul și Consiliul ar trebui să facă acest lucru, dacă până la urmă vorbim despre amendamentele acestor două instituții. În ultimul caz, riscăm uh, ca Parlamentul uh, să comande propria sa evaluare de impact și atunci să urmăm uh, o metodologie diferită decât în cazul evaluării de impact uh, a Comisiei. Prin urmare, Comisia ar trebui să revină în această evaluare de impact odată ce au fost înaintate amendamente, folosind aceeași metodologie. De asemenea, dorim să introducem și transparența iar asta înseamnă că ar trebui ca rezultatele analizei de impact uh, să fie publicate și să fie uh, diseminate pe scară largă ar trebui să fie asigurat și accesul la evaluările de impact. Considerăm de asemenea că este foarte important ca evaluările de impact să acopere uh, un uh, domeniu vast uh, în ceea ce privește acțiunile, mai ales atunci când noile inițiative legislative sunt introduse și ele vizează simplificarea sau comitologia. Cred că valorile de impact sunt necesare în aceste cazuri. Așadar, în documentul de lucru pe care l-am pregătit se găsește linia mea de gândire în legătură cu raportul Curții Europene de Conturi. Încerc să spun că prezentarea evaluărilor de impact ar trebui să reprezinte o parte integrală a activității Parlamentului mai ales uh, acum că e în vigoare tratatul de la Lisabona și acest instrument uh, ale valorilor de impact ar trebui să fie consolidat în fiecare moment al procesului legislativ uh, și cred că asta n-ar fi decât în beneficiul Comisiei și în același timp al Parlamentului European, care este o parte activă a procesului legislativ. Aceasta este concluzia mea și consider că cei din partea Curții Europene de Conturi vor avea o contribuție semnificativă la această discuție. Mulțumesc! Mulțumim, dăm acum uh, cuvântul uh, domnului uh, Ian Olbricht, reprezentantul Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă prezint pe scurt constatările noastre. Comisia a implementat un sistem de analiză de impact complet, un sistem care este utilizat pe scară largă și care susține luarea de decizii în cadrul instituțiilor europene. Dar e posibil să ameliorăm aceste proceduri principale, cât și conținutul și prezentarea rapoartelor, așa cum a subliniat și raportorul dumneavoastră. Curtea încurajează Parlamentul European, Consiliul și Comisia să analizeze recomandările sale atunci când vor face revizuirea acordului interinstituțional, proiectul de o mai bună legiferare și abordarea comună pentru analiza impactului. Mulțumesc! Grazie a lei. adesso la parola all'onorevole Ce... Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Cescova. Eh, já chci říci, že skutečně velice vítám tuto iniciativu a tuto... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că salut această inițiativă și acest raport. Pentru că de la un an de când sunt aici, la Parlamentul European, m-am lovit de foarte multe ori cu aceste intenții bazate pe inițiativa legislativă a Comisiei, și până la urmă și acest lucru nu, nu s-a întâmplat numai aici, ci și în alte comisii. Până la urmă lucrurile s-au schimbat în mod ra- radical și s-au pierdut practic intențiile inițiale. Aceasta este una dintre puținele dăți când în sfârșit comisia a fost în stare să ajungă până la capăt. Bineînțeles, acest lucru se va întoarce acum la comisia noastră. Ce vreau să spun însă? Că ar trebui să susținem această propunere, pentru că cred că acest impact, această analiză de impact ar trebui să fie refăcută din nou de comisie cu aceeași metodologie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei... Mulțumesc. Eu sunt șeful de unitate pentru evaluarea de impact de la Comisie. În primul rând vreau să spun că salutăm raportul curții. Este foarte util pentru această dezbatere asupra evaluării de impact între cele trei instituții europene, nu doar la Comisie, ci și la Parlament și la Consiliu. Salutăm rezultatele pozitive ale curții asupra impactului pe care l-a avut acest sistem în legătură cu felul în care legiferăm și ținem cont de propunerile pe care le-au făcut pentru a îmbunătăți situația și multe dintre aceste propuneri au fost deja integrate în felul în care lucrează Comisia. Unul dintre punctele care s-a remarcat în acest raport față de studiile anterioare, unde am avut un, o evaluare de impact, a fost rolul deosebit al Parlamentului. Aici vom avea discuții foarte serioase, probabil, în uh, lunile viitoare. Pentru comisie aveam această îngrijorare comună în legătură cu propunerea finală care va fi adoptată pentru Consiliu și ce înseamnă ea pentru uh, cetățeni și pentru mediul de afaceri. Credem că evaluarea de impact este un bun punct de plecare. Și trebuie să vedem care este consecința pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni. Trebuie să fim foarte atenți. Avem, într-adevăr, un echilibru interinstituțional care este definit prin tratate și prin care se arată care este rolul clar al fiecărei instituții în procesul de luare de decizii și trebuie să fim foarte atenți la deciziile pe care le luăm pentru ca ceea ce hotărâm noi să n-aibă un impact asupra acestui proces de luare de decizii și să dăm un rol clar Comisiei pentru a evalua amendamentele făcute de Parlament, pentru că acest lucru are un impact asupra procesului de luare de decizii și acest lucru trebuie să analizăm cu foarte mare atenție pentru a vedea ce hotărâm până la urmă. Comisia a arătat întotdeauna că este dispusă să arate care este metodologia sa. Am făcut acest lucru de mai multe ori. Am făcut deja de mai multe ori oferta de a actualiza um, metoda noastră de analiză de impact. Am, dacă Parlamentul ne cere acest lucru, a existat un număr limitat de cazuri în care s-a făcut acest lucru și eu cred că procedura este utilă, este utilă și pentru continuarea dezbaterilor dintre noi. Însă, în ceea ce privește felul în care vom avea o analiză de impact, impact pentru procesul de luare de decizii, cred că trebuie să fim foarte atenți și să avem o dezbatere echilibrată în următoarele luni. Mulțumesc! Doamna Meyer, o întrebare către Comisie. Comisia este dispusă să prezinte toate documentele, toate procedurile care au uh, generat aceste rezultate, le puteți pune la dispoziția Parlamentului, pentru că, bineînțeles, acestea sunt sunt importante pentru noi. Ne putem da seama dacă a fost într-adevăr o analiză obiectivă, dacă costurile reale sunt reflectate, există în continuare probleme legate de uh, Uh, evaluarea costurilor. Statele membre au o anumită viziune asupra acestora uh, care diferă foarte mult de cea a Comisiei. Tocmai de aceea vă întreb dacă sunteți dispuși să ne puneți și nouă la dispoziție toate documentele care stau la baza analizei dumneavoastră de impact. În general, acestea pot fi obținute de fapt, automat ar trebui să fie puse la dispoziția Consiliului și Parlamentului odată ce Comisia și-a redactat propunerile. De fiecare dată când există informații confidențiale, informații pe care operatorii economici ne-au cerut să nu le dezvăluim, atunci nu le punem la dispoziția nimănui, însă de cele mai multe ori aceste informații sunt de interes general și este dreptul dumneavoastră să le cereți. În orice caz, ați pus în discuție cuantificarea atât a costurilor cât și a beneficiilor acțiunilor la nivel european. Iar Curtea de Conturi ne-a arătat că acesta este un domeniu în care în continuare trebuie să înregistrăm uh, progres. Și Comisia este conștientă de necesitatea de îmbunătățire a calității uh, analizei noastre cuantificate a costurilor și uh, beneficiilor. Însă cu toate acestea suntem conștienți de limitele acțiunilor pe care le poate întreprinde Comisia. Vorbim aici despre 27 de state membre diferite atât la nivelul de pornire, cât și la nivel de implementare al tuturor reco recomandărilor. Prin urmare, trebuie să ținem cont de, și de lucrul acesta. Însă, în acest context, salutăm o altă recomandare a Curții de Conturi și anume analizele uh, statelor membre pot uh, să joace un rol important, ne recomandă uh, Curtea de Conturi. Regatul Unit face lucrul acesta, ne pune la dispoziție analizele proprii, însă și celelalte state membre ar putea să ne pună la dispoziție mai multe uh, uh, informații. Pentru că statele membre sunt, de fapt, uh, cele care au o, o relație mult mai strânsă cu entitățile care le pot oferi informații cu privire la costuri. Așadar, informațiile primite din partea statelor membre ar putea îmbunătăți uh, analizele ulterioare ale Comisiei. Prin urmare, aceasta este o recomandare care trebuie să fie implementată. Statele membre trebuie să furnizeze toate informațiile de care dispun Comisiei. Grazie. Prego. <clears throat> yes, uh, I think that we've got... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am primit un răspuns foarte diplomatic din partea Comisiei. Vorbim aici despre soluții posibile pentru care e nevoie, de fapt, de o renegociere a acordului interinstituțional. Una dintre concluzii, de fapt, ar fi să vedem cum facem evaluarea de impact după propunerea modificată, deci după amendamente și înainte de a fi adoptată. Aceasta este foarte greu de făcut pentru că e vorba de un proces foarte dinamic aici. E nevoie, de fapt, de o nouă atitudine din partea noastră față de această evaluare de impact. Și aici e și problema rolului parlamentelor naționale, care este diferit după noul tratat de la Lisabona. Ei, parlamentele pot interveni acum încă de la primul pas al procesului legislativ și pot utiliza cartonașul galben. Deci, de fapt, ce înseamnă aceasta? Că că propunerea dorește o reformare a instituțiilor și trebuie să ne gândim la acest lucru. Pentru aceasta e de fapt de un acord între toate instituțiile și una dintre concluziile din raportul uh, Curții de Conturi este că dacă vrem să fim transparenți, atunci uh, textul trebuie să fie lizibil pentru toată lumea, nu doar pentru experți și cei care au experiență în domeniu, ci pentru cetățeanul de rând. Și aceasta e valabil nu doar pentru evaluarea de impact a comisiei, ci și pentru toată lumea, să fie scrise textele astfel încât toată lumea să le înțeleagă. Mulțumesc. Mulțumesc. Îl așteptăm pe raportorul de la punctul 18, așa că între timp vă prezint rezultatele delegației noastre de pe 27-29 aprilie din Grecia. A fost o vizită foarte bună. Puteți citi documentul care face rezumatul acestei vizite. Și toți colegii au participat la această delegație cu foarte uh, mare interes. După cum știți, am ajuns într-un moment în care Grecia trecea printr-o criză economică foarte gravă și guvernul era la un pas de neplata salariilor, o adevărată criză socială care apărea și am văzut care era problema în Grecia. Pe de o parte, e clar că exista voință politică din partea autorităților grecești de a depăși acel moment de criză și de a-și lua angajamentul pentru ca niciodată să nu se mai repete ce se întâmplase. Însă, pe de altă parte, am observat în continuare neplăcute, în afară de faptul că n-au fost luate la timp măsurile necesare și drastice și această incapacitate a guvernului a dus la apariția crizei și autoritățile internaționale trebuie să acorde un credit uh, extraordinar de 120 de miliarde de euro am constatat în același timp uh, și problema independenței autorităților de control, care nu era foarte clară, în special PCP și referințele statistice care au fost utilizate în Grecia pentru această criză financiară atât de gravă. Comisia noastră, în urma audierilor realizate, a subliniat importanța pe care o are Curtea de Conturi Elena, magistratura din Grecia, lupta împotriva fraudelor și a corupției și cria criminalității organizate, pentru că aceasta ni s-a părut uh, a fi la un nivel foarte ridicat. Din acest punct de vedere, din partea autorităților elene, a miniștrii și viceministrii pe care i-am ascultat, am primit răspunsuri oarecum evazive. De multe ori nici nu s-a răspuns direct în ceea ce privește uh, măsurile pe care le-a luat și instrumentele pe care urmau să le folosească autoritățile elene pentru a lupta împotriva corupției astfel încât, așa cum puteți vedea în concluziile acestui raport al Parlamentului European, am indicat sau ne-am arătat dorința ca ministrul de finanțe Elene și responsabilul Curții de Conturi din Grecia să prezinte un raport pentru a expune care este situația economică și financiară și situația controalelor realizate în Grecia. Și, în special, să ni se ofere garanții, să știm dacă autoritățile de acolo pot avea, într-adevăr, garanții de independență pentru a-și desfășura activitatea de luptă împotriva fraudei. A fost, prin urmare, o vizită foarte utilă realizată de delegația comisiei noastre. Acum mai avem doar un ultim punct pe ordinea de zi, domnul Ceași Marcachis. Încă ceva legat de vizita în Grecia. Din păcate, colegii uh, greci nu sunt în sală. Însă, deoarece cunosc situația din Grecia, pot să spun că vizita a fost foarte importantă. Ce am văzut acolo este regretabil. Domnule președinte, tocmai spuneați că răspunsurile noului guvern nu au fost neapărat clare. E regretabil ceea ce s-a întâmplat în Grecia de ani și ani de zile încoace. Și această temă trebuie să fie pusă în discuție odată și pentru totdeauna. Nu are niciun sens, nu ajutăm pe nimeni dacă suntem diplomatici în uh, declarațiile noastre. Uh, în domeniul Ajax am văzut că ani de zile Grecia a neglijat implementarea lucrurilor. La presiunea comisiei noastre, situația s-a îmbunătățit. Bineînțeles, Grecia nu este singura țară care se confruntă cu uh, corupția. Însă Grecia este statul care, din cauza crizei prin care a trecut, corupția a devenit din ce în ce mai uh, evidentă domnul Papandreou a declarat lucrul acesta, a recunoscut lucrul acesta și în raportul delegației noastre este trecută această afirmație a domnului premier. În momentul în care un stat recunoaște existența unei corupții sistemice, atunci trebuie să spunem și noi lucrurilor pe nume, trebuie să cerem o schimbare. Am fost dezamăgit de răspunsurile neclare primite din partea clasei politice din Grecia. Colegul Schilakakis, care nu poate fi la ședință astăzi, a fost exclus săptămâna trecută din uh, partidul pe care îl reprezenta pentru că sprijinea programul de reformă propus de Comisia Europeană, de BEI și uh, Banca Europeană uh, Banca Centrală Europeană. Vă dați seama, a fost exclus din pricina acestei opinii a sale. Vă dați seama cât de corupt, cât de putred este sistemul de acolo și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că altfel situația aceasta se va propaga în, în Grecia și Bine, cu toții provenim uh, din state care au, uh, care sunt în continuare convinse că Grecia își va plăti datoriile în trei uh, ani. Așadar, ne confruntăm cu pericolul ca aceast, acest lucru să nu se realizeze în următorii trei ani. În urma discuțiilor noastre nu am avansat prea mult. Vă dați seama că oamenii care decid au rămas aceiași, practic. Sunt oameni care timp de ani și ani de zile au tolerat acest sistem putred. Nu suntem uh, Comisia Econ, prin urmare nu putem vorbi despre stabilizarea monedei euro, însă uh, Până și noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că dacă nu facem lucrul acesta, punem în pericol proiectul reprezentat de moneda euro. Prin urmare, haideți să renunțăm la declarațiile de- diplomatice și să le spunem verde în față grecilor ce credem despre ei. Nu îi ajutăm uh, prin afirmațiile noastre diplomatice. Vă mulțumesc. Observațiuni, că effettivamente... Vă mulțumesc, comentariile dumneavoastră sunt foarte utile. Asta pentru că încă un, unul dintre aspectele cu care ne-am confruntat a fost acela că criza financiară și economică din Grecia se datorează utilizării neconforme a multora dintre fondurile europene aceste fonduri europene ar fi trebuit să schimbe situația, ar fi uh, trebuit să îmbunătățească situația. Însă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Prin urmare, Comisia Europeană trebuie să monitorizeze situația din Grecia anual. Propuneam asta la concluzii pentru a evita uh, repetarea lucrurilor. Doamne... Pentru că uh, fac parte din categoria celor care vorbesc, spun lucrurilor pe nume, în cursul vizei, vizitei noastre am făcut același lucru. Mi-aș dori să aflu ce s-a întâmplat cu fostul director al OPCP. El candidase la Parlament și făcuse promisiuni unor agricultori promisese agricultorilor că nu vor mai trebui să, emit, să înainteze cereri în cazul în care îl vor alege. Deci, o încălcare flagrantă a regulilor Uniunii Europene. Prin urmare, mă întreb care este situația la nivelul OPCP în ceea ce privește ag- agricultura. Am aflat că nu există o rezervă din partea DG Agri cu privire la situația din Grecia, însă cu toate acestea mi-aș dori să aflu mai multe lucruri cât se poate de concrete cei de la comisie ar trebui să ne dea la dispoziție aceste informații, cel puțin înainte de întâlnirea cu domnul Cioloș. La Comisie vor intervenire su Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Da, mulțumesc, domnule președinte. De când ne-am uh, aflat împreună în Grecia la ultima dumneavoastră misiune, am avut o misiune de control efectuată în luna iunie, în legătură cu care comisarul uh, Cioloș uh, v-a scris în iulie, pe 29 și rezultatele acestei, uh, acestui control sunt uh, pozitive. Punctul important este că reorganizarea care a fost uh, promisă la fața locului, adică Direcția Generală Agri care creează în Grecia noile structuri, a fost integrată în OPKP, adică acum există cunoștințe tehnice în cadrul serviciului care are nevoie de ele. Acest lucru este încurajant. Apoi, serviciile care ajută agricultorii au solicitat și vă aduceți aminte că în 2009 uh, a existat uh, nedumeriri în legătură cu, mai ales în contextul alegerilor uh, politice. Oricum, acum uh, s-a, uh, s-au reținut 58 de asociații uh, agricole care au fost analizate de OPCP și în perioada de uh, înaintare a solicitărilor, un um, funcționar OPCP era prezent pentru a uh, supraveghea întreg procesul. În al treilea rând, ministrul uh, grec a anunț faptul că uh, solicitările uh, mai mici de 200 de euro vor fi pur și simplu excluse, exact așa a stat, au stat lucrurile, deci 10% dintre solicitările de ajutor nu au mai fost înaintate și asta dovedește eficiența sistemului. Deci comentarii pozitive. Însă, evident, la fiecare control găsim și probleme. Probleme pe care le-am găsit acum în Grecia se leagă de probleme de calcul, de măsurător și aceste probleme, eh, domnule președinte, sunt aceleași ca și în alte state unde noi efectuăm eh, controle eh, sunt foarte rare situațiile în care totul este perfect și conchid spunând că acum Grecia a ajuns la un nivel de performanță Ajax ca și celelalte state membre și de aici și faptul că am, avem, am ridicat acea rezervă, că avem acea rezervă. Prin urmare, acum avem un noi președinte, doi subpreședinți, uh, președinți adjunct, uh, în care eu am uh, întreaga mea încredere. Grazie. Dobbiam... Prego, this is... Doamna Gresle. Bine, asta ne arată că dacă exercităm suficient de mult timp presiunea, atunci uh, obținem și rezultatele scontate. Însă fără presiunea exercitată nimic nu funcționează. Cred că asta este învățătura pe care o putem trage din ceea ce s-a întâmplat uh, în Grecia. Ah, haideți să mai primim și alte state membre. M-am chinuit uh, cu raportul uh, din partea DG Acri Anul trecut, partea cu eroari, erori pe state membre putea fi găsită la anexa 7. Anul acesta, în raportul de anul acesta, nu mai găsesc acea listă în anexa uh, 7. Unde dracu e? Grazie. Passiamo adesso al punto 17. Mulțumim. Haideți să ajungem acum la punctul 17. Ba nu, doriți să răspundeți. Da, domnule președinte, după părerea mea, anexa 7A încă conține toate erorile constatate în statele membre și dacă există dubii în legătură cu prezentarea tabelului care este puțin diferit uh, față de anul trecut, nu este nicio problemă să vă ofer un tabel comparativ. În regulă. Revenim la punctul 17 de pe ordinea de zi. Uh, raportul special al Curții de Conturi Europene, numărul 2 pe 2010, uh, eficiența acțiunilor de sprijin, studii, proiectare și construirea de noi infrastructuri aferente cel de a șaselea program cadru pentru cercetare. Domnule Schilakakis, sunteți aici? Nu vă văd. Uh, poate locuiește cineva? E prezentă persoana responsabilă din partea uh, Curții Europene de Conturi, domnule Ispir. Sunteți prezent? Aveți cuvântul mai întâi atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați dat oportunitatea de a fi aici și să asist la acest schimb de opinii în legătură cu documentul de lucru care uh, este numit raportul uh, numărul 2 pe 2010, eficiența uh, schemelor de uh, sprijin pentru studie, proiectarea și construirea de noi infrastructuri, aferente cel de-a șaselea program cadru pentru cercetare. Studiile de proiectare și uh, infrastructurile noi de construcție, construcția noilor infrastructuri fac parte din uh, programul pentru uh, cercetare. Conform uh, cel de-a șaselea program cadru pentru cercetare, Uniunea Europeană a alocat 140 de milioane de euro programelor de cercetare. Uh, cum domnul Schilakakis sublinează clar în raportul său, uh, Curtea de Conturi a întrebat dacă aceste uh, uh, scheme de ajutor uh, și-au îndeplinit obiective de a asigura infrastructură de înaltă calitate și performantă în Europa și dacă aceasta este folosită optim pe scară largă, așa cum și-a exprimat dorința comunităților de cercetare. Ne-am întrebat și dacă acest studiu a fost util uh, celor care sunt însăcinați cu luarea de decizii în domeniul infrastructurii și dacă uh, construirea noilor scheme de infrastructură uh, se justifică. Am examinat de asemenea și aspectul important al promovării de către Comisie uh, a folosirii fondurilor complementare pentru dezvoltarea unor facilități de cercetare. Cele două scheme de ajutor uh, au fost uh, luate în considerare în legătură cu trei criterii menționate în legislație, dar, așa cum subliniază și documentul de lucru a raportorului, nu se definește suficient dimensiunea europeană de, și um, efectul catalitic precum și valoarea adăugată europeană, însă efectul uh, catalitic a existat. Încercând să răspundem la aceste întrebări de audit, am luat considerare mai multe metode prin care putem să oferim uh, anumite uh, dovezi în sprijinul acestor obiective. A fost intervievată și Comisia în legătură cu rolul său în legătură cu acest proces, mai ales atunci când e vorba despre valoarea și monetizarea acestor proiecte E clar că s-au făcut uh, controale și aici au fost vizate 9 state membre. s-au luat în considerare și solicitanții uh, uh, pentru granturi care nu au avut câștig de cauză, precum și cei care au obținut grantul până la urmă. Au existat o serie de interviuri cu miniștri și cu oficiali uh, și cu specialiști în domeniul cercetării, cu organizații în domeniul cercetării și cu, cu întreaga comunitate uh, a cercetării, de fapt. Aceste scheme de studiu au fost privite pozitiv pentru că au oferit uh, uh finanțare pentru um, infrastructură și au facilitat comunicarea între cercetători. Majoritatea proiectelor au fost incluse uh, în Forumul European Strategic uh, pentru Infrastructura de Cercetare și aceasta este platforma desemnată pentru sprijin. Cât privește construcția de noi uh, infrastructuri și schemele adecvate, schemele care o vizează pe aceasta, E bine, anumite uh, lucruri nu au uh, fost evidente. S-au folosit 10% din uh, fonduri pentru acest domeniu, însă eficacitatea utilizării acestor bani nu a fost demonstrată. În cele din urmă, Uh, curtea a conchis că, în ciuda susținerii diverselor, diverselor surse de finanțare pentru proiecte de cercetare, în diverse documente și cu diverse ocazii, serviciile Comisiei nu au uh, promovat în mod activ uh, această utilizare. Prin urmare, Comisia trebuie să reconsidere uh, modul în care aceste proiecte uh, sunt finanțate din bugetul de cercetare. Mai mult, stabilirea unor uh, obiecte uh, realiste, obiective realiste uh, e un aspect necesar, la fel și monitorizarea și evaluarea de follow-up a proiectelor. Cât privește resursele alocate acestui domeniu, Comisia ar trebui să se gândească la, ce se, la rezultatele pe care le-am putea obține în urma folosirii acestor uh, bani uh, și dacă se pot obține anumite sinergii. Uh, mă bucură faptul că documentul domnului Schilacaki susține principale concluzii ale curții și solicită comisiei să demonstreze faptul că se obține valoare pentru banii câștigați. De asemenea, trebuie ca comisia să stabilească niște obiective măsurabile. Mă bucură și faptul că domnul raportor Schilacaki susține ideea că beneficiile folosirii uh, fondelor complementare ar trebui să fie explicate clar și promovate mai mult de către Comisie și de către state membre și um, toate elementele identificate până acum ar trebui folosite la um, realizarea unei rețele de infrastructură adecvate pentru ca Europa să poată progresa. Mulțumesc! Mulțumim, îl așteptăm încă pe domnul Schilacakis, dar în absența sa aș dori să solicit comisiei să facă comentarii, dacă dorește să facă acest lucru. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori în primul rând să mulțumesc Curții de Conturi și acestei comisii pentru ceea ce s-a făcut, și pentru identificarea principalelor factori importanți pentru dezvoltarea infrastructurilor la nivel european. Așa cum s-a indicat, studiul s-a referit la cel de-al șaselea program cadru pentru cercetare, care se termină în anul 2006 și pentru care acțiunile fuseseră hotărâte în 2004. Era vorba de un proiect pilot, în special pentru proiectul de cercetare, 48 de milioane, care finanțau 9 proiecte de infrastructură iar drumul urmat era tocmai acela de a finanța 10% din costul de construcție de infrastructuri hotărâte de statele membre, dar cu o valoare adăugată europeană. Valoarea adăugată, cele 10% ale comisiei, permitea, permitea să se deschidă aceste infrastructuri, astfel încât să fie mai deschise pentru cercetătorii europeni mai, mai mult decât pentru cei naționali. În acest sens, valoarea adăugată, așa cum era ea definită, era o valoare adăugată complementară, nu în ceea ce privește impactul științific și a catalizei acestui nou proiect, ci asupra deschiderii proiectului la nivel european. Totuși, Curtea de Conturi a ajuns la aceeași concluzie ca și Comisia, pentru că deja în cel de-al șaptelea program cadru renunțasem la acest tip de susținere pentru construcții pentru a ne centra pe faza pregătitoare a acestor noi proiecte, deci pe faza de catalizator. Deci să trecem la această nouă valoare adăugată pentru a permite pe de o parte Europei să aibă proiecte mai mari și mai ambițioase care să corespundă provocărilor cu care se confruntă Europa. Și pentru că mai devreme am discutat de studiile de impact, ar trebui să spunem că elaborarea studiilor de impact care se face începând din 2006 Rezultatele acestor studii de impact uh, au intrat în calculele comisiei, atât cele ex ante cât și cele ex post. Combinarea cu fondurile structurale este foarte importantă și atât Consiliul cât și Parlamentul au recunoscut importanța dezvoltării facilității de cercetare în diferitele regiuni europene pentru a avea un spațiu al cercetării mai echilibrat. Aceste acțiuni la nivelul fondurilor regionale au legătură directă cu programele operaționale, care în cel de-al șaselea program cadru erau deja hotărâte. Deci am văzut aici care a fost dificultatea pentru cel de-al șaselea program cadru în acest audit, că aveam o problemă de cooperare cu fondurile structurare pentru că acțiunile erau deja hotărâte dinainte de regiuni și de statele membre. Însă după aceea n-a mai fost cazul pentru că am introdus uh, o programare comună cu fondurile regionale și cu statele membre pentru a putea implementa infrastructuri în regiunile care utilizează fonduri structurale pentru infrastructură. Comisia astăzi nu mai intervine în ceea ce privește construcția, ci, așa cum v-am spus, pe faza pregătitoare dinainte, iar fondurile structurale și fondurile naționale intervin în construcția propriu-zisă. Raportul Comisiei și a Curții de Conturi fac de asemenea referință la nevoia de a comunica și de a informa actorii implicați la nivel regional și național și acest aspect de comunicare este esențial. Ne-am dat seama că între diversele servicii implicate la fața locului, persoanele implicate nu sunt întotdeauna informate. Iată de ce este o acțiune care trebuie să o continuăm în anii următori pentru a ne asigura că această complementaritate este într-adevăr pusă în practică. Vedem astăzi că există proiecte emergente, laserele de nouă generație, de exemplu, care sunt construite în Ungaria, în Republica Cehă sau în România. Și de data aceasta, acțiunile concrete la aceste proiecte ne arată cum acțiunile la nivel regional și acțiunile europene de politică de cercetare pot fi complementare. Mulțumesc, domnul Schilakakis, raportorul pe această temă. Thank you, Mr. President. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun, în primul rând, că e vorba aici de bani cheltuiți pe cercetare și în cercetare avem o problemă, noi, oamenii politici. Există o asimetrie foarte mare a informării între noi, cei care reprezentăm contribuabilii și cei care dispun de acești bani și îi cheltuiesc pe cercetare. Ne aflăm într-o poziție dificilă atunci când trebuie să evaluăm dacă banii au fost sau nu bine folosiți. Acesta este și motivul pentru care consider că ar trebui să audităm felul în care s-au cheltuit banii într-un mod mult mai detaliat și aceasta mai mult în cercetare decât în alte domenii. Aceasta este o remarcă de natură generală. Acum, pentru a trece la acest raport, Curtea de Conturi a analizat în mod diferit uh, studiile de design, care se pare că sunt uh, în regulă, și noile infrastructuri unde se arată că nu există o valoare adăugată. Există aici o dezbatere între comisie și Curtea de Conturi asupra ce înseamnă valoarea adăugată. Iar comisia răspunde spunând că valoarea adăugată era aceea de a întări dimensiunea europeană. Dacă se vorbește în acești termeni, pot să spun că întotdeauna am senzația că e vorba de afirmații vagi, superficiale, pentru că dimensiunea europeană poate însemna multe lucruri. Așa că aș dori și aș cere Comisiei să detalieze, să ne spună cum măsoară această dimensiune europeană, pentru că, de fapt, cheltuim foarte mulți bani pentru această întărire a dimensiunii europene. În ceea ce privește raportul curții, studiile de design, aici s-a făcut foarte mult vorbind cu comunitatea științifică, de cercetare și reprezentanții acesteia în statele membre. Însă, n-am văzut nicio dovadă clară în sensul unui audit eficient sau unui audit asupra eficienței pentru a vedea dacă costurile au fost dacă costurile făcute au fost eficiente sau nu. Nu știu dacă s-a făcut acest lucru, probabil că nu. Și cred că ar trebui să ne uităm și cred că ar trebui să vedem care sunt faptele în domeniul cercetării. Pentru că nu avem concurență, deci ar trebui să avem un audit mai detaliat pentru aceste cazuri față de auditul altor tipuri de cheltuieli. Se non ci sono interventi, ci aggiorniamo oggi pomeriggio. Mulțumesc. Se întrerupe acum ședința și ne revedem la orele 15. Diferența